pe această temă uh, centrală pentru politica comercială din anii viitori. Acum avem uh, posibilitatea să avem o dezbatere animată pe această temă. Permiteți-mi să îmi exprim aprecierea pentru modul în care s-a desfășurat uh, atelierul de lucru de ieri și în special rezultatele acestuia și în cursul căruia am avut posibilitatea să abordăm majoritatea chestiunilor care apar în acest dosar. Permiteți-mă acum să dau cuvântul raportorului, domnului Caspari, pentru a-și introduce raport pe care îl regăsiți în documentația dumneavoastră. Aveți cuvântul, domnule Caspari. Stimate domnule președinte, stimați colegi, eu vă mulțumesc pentru posibilitatea de a formula câteva considerente vis-a-vis -vis de propriul meu raport. Comisia ne-a prezentat acum câteva luni uh, un document cu privire la viitoarea strategie, iar la prima vedere am uh, Sentimentul că este vorba de un program de lucru foarte bun pentru următorii 4-5 ani este ceea ce și spune Comisia, însă noi știm că politica comercială este o chestiune pe termen mult mai lung. Multe negocieri se termină ci versează ani de rând, runda de la Doha durează de peste 10 ani, așadar politica comercială nu va fi de actualitate doar pentru următorii 4-5 ani și atunci când vorbim despre politica comercială și în special strategia în acest domeniu, trebuie să ne gândim cum va arăta lumea în 15 sau 20 de ani și care sunt pașii pe care trebuie să-i facem acum. Ce lipsește din acest document al Comisiei, în opinia mea, este o perspectivă asupra maniere în care va arăta lumea și uh, economia mondială peste 15-20 de ani, sigur că nu putem face prognoze clare, dar se pot uh, discuta tendințe și pentru a modela astfel de tendințe uh, este important uh, să recunoaștem în ce direcție se mișcă lumea, fie că e vorba acum de 5 sau 10% creștere din partea uh, Chinei și Indiei. Și am senzația însă că Comisia nu a răspuns deloc la această întrebare. În al doilea rând, se vorbește tot mereu că creșterea în, în interiorul Uniunii Europene nu va mai fi posibilă și va trebui să participăm la creșterea economică care are loc în afara uh, Uniunii Europene și aici, desigur, politica comercială poate avea o contribuție importantă. De aceea, în raportul meu, am solicitat în primul rând Comisiei să elaboreze o strategie viitoare în uh, politica comercială pe termen mediu și lung, așadar, și m-aș bucura dacă majoritatea din această comisie și din plen m-ar susține. Eu cred că o strategie uh, pe 4-5 ani, așa cum ne-a prezentat comisia acum, este utilă, însă trebuie să vedem cum uh, vom acționa și pe termen mediu și lung. Apoi, în al doilea rând, spun în raportul meu că politica comercială nu uh, se face, nu e un scop în sine, ci susține alte domenii ale politicii. Eu cred că ar trebui să facem mai multe în Europa pentru a informa cetățenii, pentru că am senzația că cetățenii uh, de multe ori abordează pe bună dreptate anumite chestiuni, însă nu realizează că aceste relații comerciale sunt esențiale pe termen lung pentru bunăstarea și locurile de muncă din Uniunea Europeană. Eu cred că trebuie să ne poziționăm uh, în favoarea unei abordări multilaterale și să considerăm acordurile de liber schimb doar o soluție secundară. Și uh, aici trebuie să ne gândim cu cine negociem și care sunt interesele noastre, pentru că am senzația că în momentul de față nu punem neapărat propriile interese în cadrul unor astfel de negocieri pe primul loc. Solicit așadar să cerem Comisiei să obțină prin uh, partenerii de dialog uh, rezultate mult mai bune. Avem dialogul cu SUA, China, Japonia și Rusia deja de multe ani, însă am senzația că rezultatele sunt foarte limitate în momentul de față. Cred că Comisia ar putea avea o atitudine mai ofensivă. Apoi uh, mai spun de asemenea că trebuie să pledăm în favoarea unor piețe deschise pentru că doar așa se poate obține creșterea. Pe de altă parte, însă, trebuie să menținem și anumite instrumente de protecție, eventual să le și reformăm. Pe de altă parte, trebuie să analizăm uh, mai în detaliu și serviciile, pentru că multe produse înaltă tehnologizate pe care le exportăm depindă și de uh, servicii de bună calitate, de asemenea și asigurările și uh, serviciile financiare sunt în creștere și aici ar trebui să ne gândim cum am putem deschide piețele mondiale. Apoi mă solicit să cerem Comisiei o analiză a reglementărilor pieței interne vis-a-vis -vis de piețele internaționale și o adaptare a acestor reglementări. Apoi uh, solicit și o mai bună uh, strategie în ceea ce privește combaterea uh, sărăciei, tot prin acordurile comerciale, dar și prin asistență acordată, așa cum am discutat astăzi și cu privire la Pakistan. Apoi mai există un aliniat cu privire la asigurarea resurselor uh, prime, apoi chestiunea tarifelor vamale, pentru că, sigur, chestiunea tarifelor ține acum de competența europeană, însă punerea în aplicare este competența statelor membre și feedback-ul pe care îl primesc eu este că aplicarea acestor tarife vamale este foarte diferită în cele 27 de state membre ce anumiți uh, importatori sau exportatori uh, își caută anumite aeroporturi, asta în funcție de modalitatea în care se aplică în locurile respective aceste uh, prevederi. Cred că aceste lucruri ar trebui să facă parte din trecut și piața internă să fie într-adevăr funcțională. Și încă observație de principiu, am încercat în proiectul meu de raport uh, să fiu cât mai succint. De aceea v-aș fi recunoscător dacă și dumneavoastră v-ați gândi la ce anume am mai putea modifica sau completa aici și sunt deschis pentru propuneri, însă o rugăminte, noi comentăm o strategie exter- de Comerț Exterior al a Comisiei Europene și v-aș fi recunoscător dacă nu ne-am pierde în detalii, ci ne-am limitat la nivelul uh, strategiei, fără să venim cu comentarii uh, detaliate, pentru că acestea ar depăși cadrul raportului. În al doilea rând, chiar dacă secretariatul a pus la dispoziția colegilor raportul deja joia trecută, după o nouă consultare cu secretariatul, amânăm uh, pe săptămâna viitoare termenul de depunere a amendamentelor și <clears throat> da, vă propun joia viitoare, ținând cont și de faptul că anumiți colegi se vor afla la Geneva. Astfel, uh, colegii vor fi avut 14 zile timp la dispoziție să analizeze acest raport. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes viitoarele dezbateri și discuții pe această temă. Mulțumesc pentru această prezentare clară a raportului dumneavoastră. Avem, din păcate, o participare destul de scăzută la reuniunea noastră, mai ales atunci când este vorba de o temă atât de importantă. Însă, haideți totuși să începem discuțiile cu cei care totuși au ales să participe. David Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Este un raport important pentru această comisie și aș dori să-i mulțumesc lui Daniel pentru ceea ce consider eu că este un răspuns cuvenit la comunicarea comisiei. Sunt de acord că ar Trebuie să ne parvină o analiză mai detaliată și mai cuprinzătoare din partea Comisiei care să uh, certifice și să analizeze evoluțiile curente de la nivel mondial. Așa cum <clears throat> spune și Daniel, comerțul nu este un scop în sine, ci poate fi un motor de creștere care la rândul o uh, duce la o mai mare prosperitate, o prosperitate pe care ne bazăm. Și, pe de altă parte, comerțul poate avea un impact asupra mediului social și standardelor esențiale de muncă, așa cum mă reiese din raportul Stevenson. Eu am redactat avizul din partea subcomisiei pentru drepturile omului și una dintre chestiunile pe care le-am subliniat și aici nu doresc să depășesc sfera acestui raport, însă un aspect care ar trebui să se regăsească și în raportul dânsului ar trebui să fie schema GSP+. Și monitorizarea acesteia trebuie de asemenea întărită. Societatea civilă ar trebui să joace un rol mai important uh, în monitorizarea aplicării acestei scheme. Trebuie de asemenea să fim atenți uh, dacă nu se încalcă convențiile internaționale de către beneficiari, pentru că Și tot în acest context al participării societății civile, mă bucură faptul că acordul de liber schimb UE Corea a beneficiat și de un grup consultativ. Este un model în acest sens și care am înțeles că se va utiliza și cu alte ocazii. Poate că un aliniat s-ar cuveni în acest raport și pe această temă și coreenii au inclus și un uh, capitol în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, însă aș prefera ca aceasta să fie obligatorie să aibă aceeași, același tratament ca <clears throat> aspectele comerciale dintr-un acord de liber schimb. Însă, în general, sunt de acord cu concluziile lui Daniel. Pentru că astfel s-ar putea ajunge la o finalizare a rundei de la Doha. În același timp însă cred că putem continua și cu negocieri bilaterale și Cred că dacă um, această strategie 2020 uh, ne dorim să fie un succes, Comisia trebuie să vină cu o strategie mai cuprinzătoare pentru o perioadă mai îndelungată. Mulțumesc! Domnul Nenov, din partea ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salut raportul uh, lui Daniel și sunt impresionat de cât de scurt este acest raport, având în vedere câte aspecte trebuie să acopere. Eu m-am gândit la 12 puncte, nu le voi parcurge pe toate spre ușurarea dumneavoastră, însă mă voi referi la câteva teme totuși. Unul dintre aspectele pe care trebuie să îl recunoaștem este faptul că pentru multe țări sărace, chiar dacă pentru noi un acord de liber schimb uh, poate să pară o soluție secundară, aceste țări preferă acorduri bilaterale pentru că le oferă capacitatea de a negocia. Au sectoare care sunt încă sensibile și uh, care sunt tratate în mod diferit când este vorba de acorduri bilaterale. Mă îngrijorează însă limbajul din aliniatul 22 solicită comisiei să um, stabilească politici de um, aș fi, aș fi uh, prudent aici uh, în ceea ce privește limbajul, pentru că va, va da uh, motiv de comentarii. Vorbiți, vorbim despre dialogul la nivel înalt. Aș vrea să văd un accent mai mare pus pe ceea ce putem obține împreună cu alt partener când este vorba de OMC. Aș dori ca Uniunea Europeană și SUA să fie mai bun lider în ceea ce privește agricultura, de exemplu. Cu toții suntem vinovați până la un anumit nivel de subvențiile din agricultură. Și știu că acest subiect este foarte controversat, însă pentru Uniunea Europeană și SUA aș dori să existe discuții între aceste două părți uh, despre cum putem să obținem progrese uh, în runda de la Doha pe subiecte precum agricultura. Ați vorbit despre instrumente uh, de politică comercială și au existat uh, discuții în acest sens. Însă acestea nu trebuie să fie utilizate ca o măsură protecționistă pentru a proteja industrii necompetitive. Ne uităm înspre viitor, pe de o parte, dar în același timp uh, avem de-a face cu unele limitări. În același timp, trebuie să recunoaștem efectul acestor instrumente și asupra uh, consumatorilor, asupra clienților, asupra distribuitorilor, nu numai asupra producătorilor. Lupta împotriva sărăciei. Este foarte clar că trebuie să uh, includem pe cetățeni, dar Iată, am avut o problemă cu fondul de adaptare la globalizare, când acesta a fost utilizat ca o scuză pentru unele întreprinderi de a nu se adapta la globalizare. Deci trebuie să avem în vedere aceste lucruri și să nu încurajăm anumite întreprinderi să nu se uite în viitor. Și nu în ultimul rând. Dacă ne uităm înspre viitor, trebuie să fim mai creativi atunci când este vorba de Uh, dreptul de proprietate intelectuală. Chris Anderson are o carte care se numește Free și el spune că într-o lume cu o capacitate de stocare crescută, cu o capacitate de procesare uh, crescută și cu practic o bandă largă, se ajunge la situația în care multe produse digitale ajung să fie gratuite, majoritatea produselor tind să fie gra gratuite Asta înseamnă că companiile trebuie să devină mai, mai uh, creative în aceste noi modele de afaceri. Am văzut acest lucru în uh, industria muzicală, de exemplu, cum s-a trecut de la uh, formate fizice, practic, la uh, MP3-uri și așa mai departe. Când punem accentul pe protecția drepturilor de proprietate intelectuală, trebuie în același timp să recunoaștem și să stimulăm, de fapt, întreprinderile să uh, Uh, fie creative și uh, să își um, schimbe modelul de afaceri. Atât uh, voi spune acum, voi depune mai multe amendamente și voi purta, desigur, discuții și cu raportorul. Mulțumesc! Mulțumesc, William Dartmouth, din partea EFD. Da, vă mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc domnului Kamal pentru comentariile sale impresionante. Îmi exprim uh, speranța personală că uh, își va uh, pune în aplicare capacitățile mai mult decât uh, până acum. Este un subiect uh, foarte vast și cred că trebuie felicitat și domnul Gaspar, uh, Caspari pentru faptul că este un raport atât de succint. Am o serie de puncte uh, mai puțin pozitive. Este însă un prim schimb de opinii, deci voi face numai două comentarii. La final, în aliniatul 38, este corect să se sublinieze protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Noi am votat acordul de liber schimb cu Corea de Sud, însă există preocupări din partea uh, companiei uh, Avon um, cu privire la o violare a unui brevet din partea unei companii din uh, Corea de Sud. Am scris comisarului pentru comerț să analizeze acest lucru, însă Uh, cred că este un caz care uh, arată importanța uh, drepturilor de proprietate intelectuală. La aliniatul 25 se vorbește despre deschiderea piețelor de achiziții publice străine. Există foarte mult protecționism ascuns în acest domeniu al achizițiilor publice. Iar acest aspect merită cel puțin accentul uh, care este pus aici. Deocamdată mă voi rezuma așadar doar la aceste două comentarii. Vă mulțumesc. David Campbell Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să îl felicit pe uh, Daniel pentru uh, raportul său atât de uh, scurt și la obiect. După părerea mea, miezul problemei aici este acolo unde, la pagina 5 în raport, spuneți că partea um, din PIB-ul mondial al Uniunii Europene a scăzut de la 25 va scădea de la 25 la 18 până la 100 până în 2020 și scăderea um, procentajului exporturilor cu 10% în următorii 10 ani. Sunt evoluții grave. Ultimul lucru de care are nevoie Uniunea Europeană este birocrație suplimentară și angajamente suplimentare. La pagina 7 aveți această listă a altor domenii politice care trebuie să fie luate în considerare. Cred că ați pus degetul pe rană când ați spus că nu putem împovăra acorduri comerciale cu o serie întreagă de alte obiective care, bineînțeles, uh, în sine sunt scopuri nobile. Drepturile omului, locuri de muncă, uh, schimbări climatice și așa mai departe. Dacă toate acestea sunt incluse, vor atenua, vor juca un rol împotriva unor acorduri comerciale de succes, iar acesta, acest lucru va duce la pierderea de locuri de muncă și la cifre din ce în ce mai uh, Uh, proaste în viitor. Deci cred că aici uh, este miezul întregii discuții. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele meu dați-mi voie să spun că acest proiect de raport este o bună bază pentru discuția noastră și pentru un compromis pe acest subiect crucial și anume poziția Parlamentului cu privire la strategia comercială a Uniunii Europene. Cred că există o serie de detalii care ar putea fi îmbunătățite. Un exemplu aș putea să mă refer la poziția noastră cu privire la acorduri de liber schimb s-ar putea să vă surprindă faptul că eu nu sunt atât de critic cu privire la aceste acorduri. Ele sunt văzute ca o soluție secundară, dar asta ar însemna că ele uh, ar avea aceleași obiective, dar nu este așa. Chiar dacă ajungem la concluzia uh, că DDA este bun, un acord de liber schimb este același lucru, este uh, altceva, pentru că se referă pur și simplu la alte lucruri. Este motivul pentru care se negociază atâtea acorduri de liber schimb și vor continua să fie uh, negociate și când se va fi atins DDA. Deci eu sunt mai puțin critic cu privire la acordurile de liber schimb, cu condiția, bineînțeles, ca ele să abordeze acele puncte care sunt în afara ariei de aplicare a negocierilor de la Doha. Apoi, uh, standardele sociale și de drepturile omului și legătura cu comerțul. În anumite grupuri din Parlamentul European considerăm că standardele de viață și uh, standardele privind drepturile omului uh, nesatisfăcătoare, e bine, le considerăm ca un obstacol în calea unui uh, acord comercial. Dar eu sunt de părere exact opusă. Ar trebui să subliniem rolul pe care ar putea să-l joace și ar trebui să-l joace uh, acordurile de liber schimb în îmbunătățirea situației privind drepturile omului și drepturile sociale. Avem o serie de exemple în acest sens. Exemple care ne-au arătat că acordurile de liber schimb și deschiderea comercială poate fi utilizată ca pârghie pentru a îmbunătăți standardele la partenerii noștri comerciali. În loc să vedem aceste aspecte ca obstacole în calea unor acorduri de liber schimb, ar trebui să vedem acordurile de liber schimb ca un instrument pentru a îmbunătăți situația din statele respective. Un alt uh, subiect pe care aș vrea să-l discutăm este reciprocitatea. Mă refer la aliniatele 34 și 35. Mă întreb dacă nu ar trebui chiar să fim mai ambițioși. S-a publicat de curând o scrisoare semnată de o serie întreagă de uh, membri ai guvernării uh, din Ministerele de Afaceri Externe, inclusiv Franța, Germania și țara mea, care uh, apără și sprijină principiul reciprocității într-un sens mai larg. Argumentul este că ar trebui să continuăm să acceptăm să uh, deschidem mai mult piețele fără să ne asig asigurăm neapărat că creăm o bază egală. Eu mă întreb dacă nu putea merge chiar mai departe în acest sens și anume să Uh, extindem uh, sfera de aplicare, aplicare a principiului reciprocității. Nu în ultimul rând, mă întreb dacă ar trebui să rămânem tăcuți în fața unui lucru care este pe agenda politică. Putem ignora faptul că rata de schimb valutar ar putea fi utilizată în mod neintenționat, bineînțeles, Uh, pentru a subvenționa exporturile și pentru a taxa importurile? Nu cred că trebuie să fim tăcuți cu privire la acest uh, subiect în calitate de Parlament și nu ar trebui să evităm acest uh, subiect, nu ne permitem să evităm acest subiect. Bine, este vorba pur și simplu de a pleca de la aceleași premise. Și este vorba de a nu se utiliza măsuri necomerciale uh, ca bariere. Însă, remarcile mele nu prejudicează prima mea evaluare ale, a acestui proiect de raport ca o excelentă bază pentru un compromis cu unele îmbunătățiri și adăugiri astfel încât uh, el să devină poziția comisiei noastre cu privire la politica comercială. Mai are cineva uh, remarci? Dacă nu, îi voi da cuvântul raportorului pentru remarcile finale. Am uitat comisia, spune președintele. Din partea comisiei, Miguel Servarios. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc membrilor uh, parlamentelor care au contribuit, contribuit la acest raport uh, în mod semnificativ. Vreau să reacționez la primul comentariu al raportorului legat de uh, insuficiența perspectivei pe termen lung în acest raport. Consider că comunicarea Comisiei și politica noastră este pe termen lung. Arborii pe care îi plantăm astăzi vor, se vor dezvolta pe parcursul sul a următoarelor decade. Deci acum uh, uh, punem bazele viitorului. Uh, cred că raportorul dorea să vorbească mai mult despre perspectiva pe termen lung din punct de vedere economic. Comisia negociază la nivel bilateral și multilateral și întotdeauna uh, face un uh, studiu de impact care evaluează lucrurile pe termen lung, atât în Uniunea Europeană, pentru producători, consumatori, cetățeni, cât și în țările terțe, acoperindu-se toate domeniile, industria, agricultura și aspectele sociale. Bineînțeles că aceste exerciții nu sunt efectuate pentru țările cu care nu suntem în negocieri și în acorduri formale. Statele Unite, China, Japonia, parteneri foarte mari, da, dar permiteți-mi permiteți să, să vă spun că din punctul de vedere al previziunilor și analizei economice, și având în vedere cât de complexe sunt economiile țărilor pe care le-am menționat, noi nu putem și nu avem resursele de a o face o astfel de analiză de perspectivă și prospectivă. Așa că noi facem tot ce este posibil pentru a avea uh, monitorizare și perspectivă economică pentru țările cu care negociem. Vă mulțumesc. Domnule Caspari, comentarii, concluzii. Javier. Yeah. Um, erstmal meinen herzlichen Dank an die Kollegen. Da, pentru început aș dori să mulțumesc colegilor pentru opiniile exprimate și m-aș bucura dacă în viitoarele săptămâni, pe baza amendamentelor, vom discuta posibilitățile de ameliorare a raportului și, mm, sigur, uh, vă sunt recunoscutor și pentru sugestii de completare. Ce astăzi nu mă mai miră pentru că Uh, din partea Comisiei uh, am aflat deja în urmă cu câteva săptămâni, este, dar mă preocupă în continuare, este faptul că e regretabil totuși că Comisia nu dispune de aceste resurse. Eu uh, cred că pentru o politică comercială care trebuie să fie pe termen lung și, așa cum ați spus pe bună dreptate, uh, um, un domeniu în care astăzi uh, sădim uh, pentru a culege peste 20 de ani, e nevoie să rediscutăm uh, subiectul, poate și în cazul uh, dezbaterilor cu privire la buget, pentru că Uniunea Europeană trebuie să poată totuși ști cum anume va arăta această lume în 15-20 de ani, să pe baza unor modelări și scenarii diferite care sunt perspectivele noastre, pentru că tocmai astăzi am avut o discuție cu privire la acord de liber schimb cu India, nu o să intru în detalii, dar am senzația că multe teme din domeniul comiticii uh, comerciale se discută foarte static, plecând de la situația actuală, în momentul de față, însă cred că ar trebui să folosim o parte din energie pentru a ne gândi cum anume va arăta această lume în 15-20 de ani și cum anume putem uh, să ne dimensionăm politica comercială deja de astăzi pentru ca peste 20 de ani să nu uh, fim confruntați cu cioburile uh, unei nereușite și încă o dată aștept cu interes dezbaterea din următoarele săptămâni și vă stau, bineînțeles, la dispoziție și pentru alte clarificări. În ceea ce privește datele limită, având în vedere cererea raportorului, avem noi termene pentru data de 24 martie la prânz în loc de data limită care era uh, preconizată, adică 18. Am extins termenul cu o săptămână, deci acum rămâne 24 martie la prânz. Ultimul punct de pe ordinea de zi este punctul 32, modificarea regulamentului din 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare. Eu sunt raportor. Avem un prim schimb de vederi și permiteți-mi să fac câteva observații pe marginea acestui subiect. Acest sistem al Uniunii Europene este prevăzut în regulamentul respectiv și se necesită o autorizație pentru produsele care sunt listate în anexele regulamentului. Însă anexa depinde foarte mult de decizia luată prin consens de către regimurile de export, cum ar fi cel prezidat de Australia pentru Um, arme uh, și uh, alte grupuri legate de arme nucleare, precum și armele convenționale, bunuri și tehnologii. În articolul 15, vreau să vă reamintesc, spune că lista de produse cu dublă utilizare trebuie să îndeplinească anumite condiții, să respecte angajamentele și orice fel de modificări trebuie să respecte tratatul de neproliferare și alte convenții și protocoale și tratate internaționale în materie. Ultima modificare a avut loc odată cu discuțiile pe marginea uh, regulamentului în 2009 de atunci, uh, autoritățile de control al exportului au uh, decis să controleze modalitățile, să controleze lista, deci, și să se aducă modificări la anexa respectivă. Acum, Parlamentul uh, are în față propunerea Comisiei și propune amendamente. Însă noi nu avem mare marjă de manevră aici la Parlament, pentru că Comisia uh, pare să fi închis uh, cumva porțile discuțiilor, uh, având în vedere compromisul la care s-a ajuns între statele membre. Regatul Unit, Secretariatul Tehnic a făcut niște pași pentru a bloca acest proces. În orice caz, a face în așa fel încât uh, Uh, textul se meargă direct la statele membre, uh, statele membre se exprimă, experții merg la grupul specializat pentru produse cu dublă utilizare, după care uh, Consiliul traduce textul în limbile oficiale, textul se întoarce la comisie, comisia preia modificările într-o propunere legislativă și, precum și memorandul explicativ atașat, uh, apoi Comisia continuă procedură și, în fine, Comisia pro- adoptă procedura și o trimite uh, sau textul este trimis apoi la Parlament și la Consiliu. Ceva foarte greu și în acest parcurs așa de balizat, este foarte greu ca noi Parlamentul să ne avem un cuvânt de spus în acest proces. Și totuși, un element ar trebui menționat aici și nu unul minor. Negociem într-un trialog împreună cu Consiliul propunerea privind modificarea regulamentului 34 din 2000 în ceea ce privește regimul controlului uh, produselor cu dublă utilizare și acolo am putut propune amendamente substanțiale la articolul 1 și propun să protejăm sau să promovăm aceste amendamente. Ă, dacă avem amendamente ă, la anexa din raportul de, de, de față, riscăm să uh, ne subminăm propria poziție și amendamentele de la celălalt regulament pe care l-am invocat. Așa că uh, sugerez ca în timpul trialogului să arătăm și să menționăm că nu dorim ca, or, ca discuțiile la regulamentul acesta să prejudicieze negocierile în curs la celălalt regulament. Așa că vă invit să vă gândiți, să reflectați la aceste aspecte Uh, v-am spus care sunt intențiile mele, așa doresc eu să procedez. Înainte de a pregăti proiectul de raport. Da, nu prea mai rămas nimeni în sală. Domnul Garzotiu. Piotr Domnul Piotr Rițcovski de la Comisie, mă scuzați pentru pronunția defectuoasă. Mulțumesc foarte mult. Cred că prezentarea este foarte bună, prezentarea propunerii și nu voi intra în detaliile propunerii Comisiei, însă câteva aspecte sunt demne de menționat în acest context. E vorba de modificările aduse la lista produselor care se găsesc în anexa 1. Sunt mai multe motive. În primul rând, progresele tehnologice, apoi disponibilitatea pe piață în străinătate a produselor și apoi um, disponibilitatea acestor produse uh, care poate să existe la nivelul anumitor state pe care nu ne dorim și trebuie să controlăm acest uh, circuit. Deci este nevoie de a controla exportul acestor produse, având în vedere uh, disponibilitatea lor, având în vedere progresele tehnologice, după cum am spus. Propunerea de față vizează amendamentele la anexa 1, lista controlată. Este uh, un lucru diferit de o altă listă care vizează lista de autorizații la export. Sunt lucruri diferite și există riscul de suprapunere. Prima listă nu vizează decât categoriile de produse și aceasta este actualizată în anexa 1. Deci, modificările de la anexa 1, dacă ă, există, ele vor fi preluate ă, pe, ă, în anexa care vizează autorizațiile la export deci către țările terțe. Un alt aspect demn de menționat, și anume Comisia lucrează în acest moment la o nouă propunere a Parlamentului și a Consiliului pentru o procedură accelerată, astfel încât la anexele tehnice să se poată depună amendamente în mod mai rapid, în procedură accelerată și veți vedea o propunere concretă în acest sens de la Comisia anul acesta. Mulțumesc foarte mult pentru observații, mai ales a doua observație. Uh, o binevenită revizuire a procedurilor. Domnul Caspari? Da, eh, Domnule președinte, în calitate de raportor din umbră pentru grupul meu, aș fi în principiu de acord cu dumneavoastră. Ar trebui să uh, avem grijă să nu existe suprapuneri cu raportul Lightfried, dar dacă sunt eu corect eh, informat, ele nu există și sunt de acord cu ceea ce a spus și Comisia că la raportul dumneavoastră este vorba de anexă și am informații că ar trebui să ne grăbim când discutăm acest uh, punct, pentru că am, senzat, am auzit că unele state membre deja au uh, introdus aceste liste actualizate și se ajunge la uh, distorsionări ale concurenței, deci ar trebui să acționăm rapid. I share. Foarte bine, împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere. Trebuie să ne mișcăm cât de repede posibil și să arătăm foarte clar că uh, raportul astfel nu va fi deloc prejudiciat și, bineînțeles, luăm în calcul și cele spuse de comisie. Toate aceste lucruri vor apărea în proiectul meu de raport. Vă mulțumesc foarte mult! Am terminat cu ordinea de zi, nu avem nici diverse de discutat. Următoarea ședință pe 12 aprilie și pe 13 la Bruxelles, aici. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă și de cooperare. Mulțumesc!